Ladies and gentlemen, we are seven minutes after nine. Domnilor și domnilor, este ora 9 și 7. Principalii raportori din umbră sunt prezenți, deci aș uh, dori să începem uh, lucrările Comisiei Econ. Bun venit tuturor! Avem câteva puncte de discutat în această dimineață, într-o situație mai specială. Raportorul pe ambele două dosar a fost domnul Sander Lunes și cred că mulți dintre dumneavoastră știți că a devenit, uh, dumnealui a devenit ministru al, al uh, apărării în uh, guvernul belgian. Și um, succesorul său va fi anunțat mâine în ședința plenară, după care o să avem ocazia să îi spunem bun venit în comisia noastră și eu, în calitate de coordonator al grupului ACR, o să um, am o calitate dublă de președinte și de um, raportor din umbră, deci uh, va trebui să mă achit de aceste două sarcini pentru că nimeni altcineva nu ar fi putut să uh, prezideze ședința în această dimineață. Deci primul punct de pe ordinea de zi este avizul uh, uh, Econ privind crearea unui program dedicat competitivității pieței, un program pe piața unică, unică pentru competitivitatea întreprinderilor, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii și statistici europene. După cum a spus Sander Lunes, era raportorul, și o să iau cuvântul și numele în calitatea de uh, coordonator din partea ICR și numele uh, viitorului raportor. Câteva cuvinte despre contextul acestei uh, propuneri. Comisia Econ are competențe exclusive în trei domenii din această propunere. Statistici, concurență și servicii financiare, mai ales educație în domeniul financiar. Și în proiectul de vis, domnul Luna se referă la toate aceste trei domenii insist în primul rând asupra faptului că Eurostat, Eurostat nu trebuie să devină, să devină victima contopirii mai multor programe. Consolidează aliniatul dedicat uh, statisticilor, recurgând la clarificări uh, din, pro, din programul statistic euro, european. Rămânând în acest domeniu al informațiilor statistice, propune consolidarea controlului uh, parlamentar asupra acestora. În al doilea rând, în ceea ce privește politica concurențială, raportorul uh, propune adăugarea unor noi uh, provocări din domeniul uh, digital și îmbunătățirea controlului parlamentar al cheltuielilor din programul dedicat pieței unice. Și în al treilea rând, în ceea ce privește serviciile uh, financiare, domnul Lunes se referă la finanțarea asociațiilor uh, non-profit și la Uh, accesul la programe educaționale în, servi- în, uh, în ceea ce privește serviciile financiare ar trebui să fie deschise mai multor actori. Au fost uh, depuse mai mult de 80 de amendamente, 88 de amendamente și noul raportor se va ocupa de redactarea unor posibile amendamente de compromis. Însă, ce putem spune de pe acum este că multe din amendamentele depuse de colegi depășesc mandatele, exclus, uh, mandatele uh, depășesc prerogativele Econ. În ceea ce privește prerogativele exclusive ale Econ, doar un amendament uh, respectă acest domeniu de competențe, însă, din păcate, restrânge competențele Comisiei Econ și așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu colegii Acestea au fost uh, comentariile raportorului din umbră și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Uh, numele PP, doamna uh, Tomc. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să vă spun că grupul politic PPE este de acord cu propunerea comisiei pe care o consideră a fi una bună care va permite funcționarea unor bune programe în sprijinul uh, întreprinderilor europene. Am uh, redactat nouă amende pe care, dacă îmi permiteți, o să le parcur foarte pe scurt. Amendamentul 29 și 30 doresc să uh, sublinieze importanța respectării normelor concurențiale. Este un principiu ancorat în dreptul european, asupra căruia cred că merită să insistăm mai mult, pentru că au existat diferite probleme în anumite state membre. Drept urmare, este foarte important să ne asigurăm că toate stimulentele și toate cheltuielile din bugetul european nu fac obiectul unor erori și fraudă. Cooperarea internațională, de asemenea, este importantă. Piața internă este într-o evoluție permanentă, drept urmare. Obiectivul acestui program ar trebui să includă noi inițiative care nu doar uh, îmbunătățesc buna funcționare a acestei piețe unice, dar o și dezvoltă uh, ulterior. Există câteva amendamente în domeniul pieței unice digitale, un o parte tot mai, inter, uh, tot mai importantă a acestei piețe pe care trebuie să o dezvoltăm cu mare grijă. Este de altfel partea care evoluează cel mai rapid și cred că dacă legislația în acest domeniu nu va fi actualizată, eforturile noastre vor avea de suferit. În ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, o sumedenie dintre acestea ar dori să participe la programe europene. Din păcate, sunt uh, prea puțin uh, bine informate și această uh, rețea ar putea să fie un punct de contact pentru toate aceste întreprinderi mici și mijlocii. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Sant, acum numărul numele Eșida. Vă mulțumesc! În ciuda um, subiectului cuprinsător uh, acoperit de acest dosar. Nu cred că va fi foarte dificil să găsim un compromis care să acopere domeniile uh, care țin de prerogativele Comisiei Econ. În ceea ce privește statisticile europene, am câteva uh, comentarii privind posibile dezacorduri. Amendamentele 12, 19 și 23 redefinesc uh, datele statistice tradiționale. De exemplu, în proiectul de aviz se spune că trebuie să fie colectate date, uh, colectate statistice. Bine, statisticile sunt, uh, redact, sunt redactate și sunt colectate informații statistice. Și cred că ar trebui să folosim Uh, formularea din regulamentul 223 din 2009 privind uh, statisticile europene. În plus, o mai bună finanțare a rețelei dedicate competitivității întreprinderilor este salutară pentru că autoritățile locale deseori uh, nu au la dispoziție informațiile necesare. amendamentele care cer Comisiei de a pune, de a, de a publica informa, informații statistice ar trebui să fie susțină, uh, susținute. Comisia Econ ar trebui să susțină toate, toate programele din uh, contextul competitivității. Susține finanțarea sectorului IMM-urilor, mai ales când este vorba de investiții țintite, IMM-urilor față, vis-a-vis de IMM-urile care se confruntă cu diferite bariere în calea uh, finanțării. Am putea să ne concentrăm mai mult, de exemplu, și pe sectorul turismului, chiar dacă acesta nu ține de competențele exclusive ale Econ, este un sector care are nevoie de mai multe investiții pentru a se dezvolta într-un mod durabil finanțarea IMM-urilor ar trebui să fie aliniată și obiectivelor de dezvoltare durabilă, așa, sunt, așa cum se regătesc în strategia Uniunii Europene pentru dezvoltarea durabilă. Pentru grupul meu politic este important de asemenea să apărăm mai bine interesele consumatorilor. Din acest punct de vedere, ar trebui, ne-am dorit să înțelegem mai bine amendamentul 21, care îndepărtează trimiterile la protecția consumatorilor. Foarte probabil uh, nu vom vota pentru acest amendament. În fine, am depus o serie de amendamente care schimbă ordinea priori, uh, priorităților în favoarea cetățenilor și nu a întreprinderilor. Vă mulțumesc, domnule Sant. Ramon Tremos are cuvântul din partea ALDE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-l felicit pe fostul nostru coleg, Sander Lunes, un eurodeputat foarte competent și eficace. A fost o mare plăcere să cooperez cu dumnealui pe diferite dosare, deci toate cele bune din partea noastră pentru dumnealui, dar și pentru succesorul său. Dragi colegi, o intervenție succintă din partea mea pentru că grupul liberal întotdeauna va saluta uh, un program care dorește să îmbunătățească buna funcționare pieței unice și competitivitatea, mai ales a IMM-urilor. Din punctul meu de vedere, cea mai bună uh, realizare, cel mai mare succes european din ultimele decenii este piața unică. Cred că ceea ce își doresc multe țări din lume să preia din modelul european este această zonă de circulație liberă a bunurilor, a serviciilor este îmbunătățită, este facilitată între statele membre. Drept urmare, orice program propus, lansat de către Comisia Europeană pentru a consolida, întări piața unică este în interesul grupului politic liberal ne bucură faptul că sunt menționate în mod special IMM-urile, după cum prea bine știți, uh, dragi colegi. Multinaționalele sunt și ele societăți comerciale foarte importante, însă întreprinderile mici și mijlocii își aduc cea mai mare contribuție din punctul de vedere al creării de locuri de muncă. Eu provin din, din uh, Barcelona, o provincie în care uh, IMM-urile creează mai mult de 90% din locurile de muncă. Tocmai de aceea ne bucură faptul că pentru Comisia Europeană este importantă îmbunătățirea instrumentelor de informare, programele de pregătire, mecanismele de a reacționa la situații de urgență pentru a veni în întâmpinarea IMM-urilor. Cred de asemenea că sunt amintite și statisticile europene, pentru că factorii de decizie politici trebuie să dispună de cele mai bune informații și de cele mai bune instrumente pe parcursul procesului decizional. Tocmai de aceea salutăm faptul că statisticile europene sunt un obiectiv al Comisiei Europene pentru a le îmbunătăți pentru a ajunge la o, împărtăș- o partajare a, a calității datelor statistice în Uniunea Europeană. Acestea sunt motive care ne fac să credem că împreună cu celelalte grupuri politice vom reuși să îmbunătățim acest punct specific. Și în fine, nu ar trebui să uităm că există guverne um, regionale în anumite state membre care au o tradiție lungă din punctul de vedere al calității datelor statistice și ar trebui să ținem cont de acest lucru pe plan european. Deci, uh, vă stau la dispoziție pentru cooperarea viitoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Este cineva prezent în numele verzilor? Și repetă aceeași întrebare în cazul grupului GUE. Uh, sau altcineva care ar dori să intervină acum? Nu? În acest caz, în calitate de raportor, permiteți-mi să rezum discuțiile. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru toate comentariile lor. Mi-am notat toate aceste comentarii pentru a mă asigura că observațiile dumneavoastră vor ajunge la noul raportor și uh, pentru a fi bine informat. Calendarul este următorul. Votul în ECON este prevăzut în data de 10 decembrie. De urmare, v-aș îndemna să colaborați îndeaproape cu noul coleg care va sosi la Parlament uh, începând de mâine pentru a putea rezolva acest punct până în data de 10 decembrie. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi acum. Din nou, este vorba de norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul provenirii de pistări, investigării sau urmăririi penale anumitor uh, infracțiuni. Uh, noul raportor Ben Luca, nici dumnealui nu poate fi prezent la acest punct. O să-l uh, înlocuiesc eu și o să-i dau o citire notițelor sale. Domnul Luca își cere scuze pentru că nu poate participa la această reuniune. M-a cerut să citesc următorul text în numele său. Și mulțumesc de predecesorului său, domnul Santaluz, pentru munca excelentă. Cu toții avem același obiectiv de a facilita schimbul de informații relevante în uh, lupta împotriva evaziunii fiscale. Uh, în același timp, Uh, vrem să protejăm interesele legitime ale persoanelor fizice sau juridice afectate. Am ajuns la un consens în legătură cu majoritatea punctelor și mai rămân doar uh, puncte minore de elucidat. Domnul Luche uh, speră că susținerea largă, largă în Comisia Econ va duce la succesul acestui raport. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră pentru Uh, observațiile lor. Din partea PPE, domnul Van de Candelare nu pare să fie în sală. Este cineva din PPE care intervine în numele său? Domnul Cofod, în numele Socialiștilor și Democraților, din nou nu este în sală. Dorește cineva din partea grupului său să intervină? yes! Da. Voi fi raportarea din umbra domnului Cofod. Ar, în numele grupului socialiștilor și democraților, ar dori să facă doar câteva observații. Ne bucurăm că s-a, s-au ajuns la compromisuri pe o mare parte a textului care a fost uh, consolidat uh, în mod considerabil. Am contribuit cu o serie de amendamente și domnul Cofod se bucură că o mare majoritate din acestea sunt reflectate în compromisuri. Cooperarea între autorităților, autoritățile statelor membre în ceea ce privește uh, anchetarea și punerea sub acuzare a uh, infracțiunilor financiare este extrem de utilă pentru munca noastră în Comisia Econ și în Comisia Taxe 3. Cu votul de astăzi facem un nou pas înainte spre consolidarea cooperării uh, europene în, împotriva uh, infracțiunilor financiare Uh, în special în legătură, dat fiind că au apărut o serie de cazuri de spălare de bani care au implicat o serie de bănci europene. Uh, trebuie să eliminăm obstacolele care stau în calea anchetării acestor infracțiuni. De aceea susținem aceste dispoziții pentru a facilita transmiterea rapidă a informațiilor vitale în uh, anchetarea acestor infracțiuni. Și aș, aș adăuga la cuvintele domnului Cofod următoarele. Pentru noi este foarte important ca prin această legislație să nu se dilueze nici unul dintre mm, nici una dintre realizările obținute deja până acum. Acest lucru se leagă și de dezbaterea în alte comisii unde știm că anumite autorități de anchetă naționale poate au uh, rezultate bune, însă acest lucru nu poate să fie um, uh, un motiv pentru a nu consolida cooperarea între autoritățile uh, de anchetare financiară naționale. Mulțumesc. Mai dorește să intervine cineva în numele celorlalte grupuri de grupuri politice? Dacă nu, atunci închidem această sesiune de discuție a amendamentelor și votul va avea loc astăzi pe acest dosar. Se închide această sesiune, luăm o pauză de 5 minute până începe sesiunea de vot la ora 9.30. Vă mulțumesc!

Okay, welcome back, ladies and gentlemen. We seem to have a few more members in. Se pare că au mai venit uh, câțiva membri în sală, deci putem să continuăm cu voturile. Ei urez uh, domnul Leinen uh, la mulți ani. Domnului Langen. We now, on this very happy occasion, have a test vote. Așadar, cu această, în această ocazie, haideți să facem un vot de probă. Sven, îmi cer scuze, stimați colegi, înainte de a vota, aș dori să declar că mă preocupă serios că acest parlament uh, pare să fie pe cale să accepte propunerea CNS care ar uh, schimba legile pe care le-am votat sub articolul 121 aliniatul 6, în special în ceea ce privește obiectivele bugetare pe termen mediu și alte norme uh, financiare și ar accepta să se folosească un alt temei juridic și anume articolul 126 aliniatul 14, ceea ce ar însemna de facto că am acceptat că ceea ce am votat în codecizie s-ar uh, muta uh, la o abordare la care noi ne dăm un simplu aviz. Și Parlamentul acceptă acest temei juridic mai limitat. Uh, dacă se întâmplă acest lucru, voi intenta proces Parlamentului pentru că Uh, încalcă drepturile eurodeputaților pentru uh, în ceea ce privește drepturile uh, um, conform tratatului. Am luat note de observația dumneavoastră. Putem să demarăm votul de probă.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 Domnule Coni, deci nu aveți cartela de vot la dumneavoastră, vă vom uh, lua în considerare când votul este apropiat. Acum, cineva nu a votat, dar are cartela introdusă. Acum a votat toată lumea, știe toată lumea cum se folosește sistemul foarte bine. Începem primul vot în legătură cu proiectul de legislație al uh, domnului Gigold în legătură cu programul Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Va trebui să verificăm și vă rog să aveți eh, indulgență. Sunt prima dată în funcția de președinte la voturi și toată lumea știe că nu sunt, mă pricep foarte bine la numărat. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge cu 19 voturi împotriva la 16 pentru. Să trecem la amendamentul 9 retras, deci amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 24 la 21. Compromisul B. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul C pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul D aici avem trei amendamente orale. Aveți obiecții la aceste amendamente orale? Da? Atunci cine este pentru? Primul amendament. Împotrivă? abțineri, se adoptă amendamentul, or, amendamentul oral. Al doilea amendament oral. Second amendment. Al doilea amendament, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Va trebui să verificăm. Verificăm al doilea amendament oral. Vote is open. Vote is closed. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm al treilea amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Va trebui să verificăm și acest vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate, nu știu cum de nu mi-am dat seama. Nu putem să trecem la următorul punct, deci If I'm told by my secretary... Secretariatul îmi spune că dacă doriți să votați compromisul de putem, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci trecem la compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, uh, respins. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul FA. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul, amend, amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Budg 13 pentru împotrivă, abțineri, Va trebui să verificăm acest uh, amendament. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Bugete 109 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm și acesta. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Eh, adoptat. Îmi cer scuze, spune președinte. 40, amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul IA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul K. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Numărul 66 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă ajungem la votul asupra propunerii comisiei modificate. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. There will be no mandate on trilogues. We go to plenary. Okay, so the vote is clearly carried. Se adoptă. Iar acum acest uh, raport va ajunge în plenară următorul vot. este vorba de dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre. Prima secțiune, amendamentele 8 până la 11, îmi cer scuze, este vorba de vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Amendamentele 8, 9, 10, 11, 12. S-a închis votul. Oh, the vote is rejected. Sunt respinse. It's a draw, so the Okay, I have just taken advice from my colleagues here. Tocmai am fost consiliată de către colegi. A, este fost un amendament care a fost respins, deci continuăm cu lista de vot. Compromisul A. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Va, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul B. Cine este pentru? Apologies and please bear with me. Îmi cer scuze, spune președinta. Uh, compromisul A a fost uh, respins, deci trebuie să votăm amendamentele care îl compun. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, va trebui să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. Împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Va trebui să, mai, să verificăm și acesta. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Articolul 2, numărul 40, amendamentul 42 pentru There's been a request for S-a, s-a făcut o solicitare pentru un vot pe separat pentru la amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Va trebui să verificăm să deschizi votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul C. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Va trebui să verificăm și acesta pentru că sunteți uh, în număr destul de uh, apropiat astăzi. S-a închis votul. Se adoptă. 45, those in favor. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Close the vote. Votul s-a închis. Ah, îmi pare rău, um, vom verifica multe voturi, uh, rezultatele sunt foarte strânse. Respins, deci 47 acum pentru, împotrivă, abțineri, verificăm din nou, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm din nou. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Acum se adoptă. 49 pentru Împotrivă. Verificăm din nou. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Suntem la egalitate, prin urmare respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm. Văd că grupurile mari nu sunt la fel de previzibile ca și de obicei. Ca de obicei, votul s-a închis acum. Respins. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că rezultatul va fi același, dar verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Asta înseamnă că votăm amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 61. Pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, îmi pare rău, mâinile se ridică în toate direcțiile, prin urmare de acum înainte cu siguranță vom verifica fiecare vot sau amendament. Votul s-a închis acum. Respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Bine. Verificăm. Verificăm. 64. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 65. Pentru. A, am ratat amendamentul 4. Votăm amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 65 pentru. La 65 nu s-a ridicat nicio mână. oricum e dificil. Dacă nu ridicați deloc mâna, chiar nu, nu, nu o să reușesc să fac nimic. Sunteți de acord să votăm toate amendamentele acestea electronic? Rezultatele sunt atât de strânse încât uh, e necesar. Bine, mulțumesc. 65. Votul s-a deschis. Votul s-a închis acum. Respins. 66. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul G. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Rezultatul spune asta. Trecem la următorul vot. Votul s-a deschis. Deci amendamentul 5. Votul s-a închis. Din nou respins. 67. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul H, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 72, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 77. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 78. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 79. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 80 pentru. Votul s-a deschis, îmi cer scuze. Votul s-a închis. Respins. 81. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 82. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 83. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 85. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 86. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul I. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Deci, votăm amendamentul 87. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 88. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul J. Verificarea electronică. Din nou votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins cu un vot. Considerentul 1, amendamentul 14, vot, uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins la diferență de un vot. Compromisul K. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă compromisul L. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Prin urmare, votăm amendamentul 16. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 17. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul M. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Deci votăm separat amendamentul 18, votul s-a deschis. Votul s-a închis, respins. Amendamentul 19, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul N. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Deci votăm separat uh, amendamentele. Începem cu 20. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 21. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Trecem la amendamentul 22. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 23. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 24. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 25. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Mm. 26. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 27. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 28. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 29. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Egalitate, deci respins. 30. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, respins. 31. Vot electronic. Votul s-a închis. Respins. 32. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul O. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins la diferență de un vot. Deci votăm amendamentele separate. 34. Votul s-a închis. Deci compromisul a fost respins, prin urmare votăm amendamentele separate, două sunt. Deci votăm 34, 35 și 33 separat. Um, I am half happy that there is no procedural reason why we don't nu există motive procedurale pentru a schimba ordinea amendamentelor, deci începem cu 33. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 34. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 35. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul P. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 36. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 37. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 38. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Can I ask the rapporteur whether the Amendamentul oral al raportorului a fost retras? Da, mulțumesc. Atunci trecem la amendamentul 13. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 1. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Acum vot prin apel nominal asupra textului astfel modificat. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Suntem la egalitate, deci raportul a fost respins. So for members of the public watching this, it means that the report has acest lucru înseamnă că raportul nu a fost adoptat în uh, forma actuală de către Comisie. Trecem la al treilea vot din această dimineață. That means that the commission... Doamna Hübner, asta înseamnă că propunerea Comisiei rămâne în picioare. Aceasta este opțiunea noastră, nu? I think we need to take Doamna președintă, cred că situația, situația este puțin mai uh, mai complicată, trebuie să ne informăm și o să revenim cu detalii. Deci nu știm, sunt la uh, raportor. Da, nu știm dacă propunerea comisiei va rămâne valabilă ca urmare a faptului că noi nu am adoptat acest raport. Va trebui să aflăm acest lucru. So the third vote this deci, urmează acum mecanismul uh, generalizat de taxare inversă. Primul vot, uh, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. By the way, if you were wondering why I'm pausing, I'm waiting. Dacă vă întrebați de ce iau această pauză, aștept ca toată lumea să-și uh, să voteze, să registreze voturile, după care voi închide votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 30. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 nu a devenit caduc, deci continuăm cu amendamentul 32. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 6 este caduc, deci 7 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 12 pentru. Îmi cer scuze, spunea la președinte, a fost uh, identice. Continuăm cu 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm amendamentul 36, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Da. A fost uh, respins foarte clar. Însă, la început, vă pot asigura că nu ați ridicat mâinile ca atare. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă abținerii. Se, se respinge. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Amendamentul 14. Pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru? Împotriva abținerii se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ă, respins este util dacă cel, cel puțin cei doi coordonatori indică cum ă, votează grupurile politice. Deci a fost respins. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, uh, se adoptă. 41 devine caduc, drept urmare 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 25 este caduc. Amendamentul 2 atunci pentru împotriva abținerii se adoptă. 21 caduc. Amendamentul 3 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 29 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Supun la vot acum propunerea comisiei astfel modificată. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 7 împotrivă, 16 abțineri. Se adoptă. Mulțumim raportorului. Okay, the next vote is actually on money law. Următorul vot se referă la spălarea banilor. Compromisul uh, A pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că va trebui să verificăm. S-a deschis votul. Close the vote. Am închis votul. Se adoptă diferența de două voturi. Dacă sunteți de acord, aș uh, propune să verificăm prin voturi electronice următoarele amendamente. Amendamentul 9 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. <laughs> Acest amendament chiar nu trebuia să-l verificăm. A fost respins. Haideți să încercăm din nou cu ridicatul mâinilor 10 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă 11 pentru, împotriva abținerii. Acum trebuie să verificăm din nou. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. That's adopted. Se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 50 pentru, nu a fost retras. Compromisul B, acum, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromise D. Compromisul D pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva ab- abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 61 pentru împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 eh, este caduc, supun la vot 63 pentru 63 pentru împotriva abțineri Respins. 64 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. șase pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Adopt. Se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog, s-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 77 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 78 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva Abțineri. se adoptă 28 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul J pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru împotriva abțineri se respinge. 41 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru împotriva abțineri Va trebui să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Supunem la vot propunerea comisiei astfel modificată. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 40... 40 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Se adoptă. Mulțumiri raportorului. Trecem la următorul punct. Următorul vot, proiectul de raport al domnului Vato, raportul anual al activității Băncii Centrale Europene. Se pune la vot, în primul rând, amendamentul 55. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul DA pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 94 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm din nou. S-a deschis votul. vote is... S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 95 pentru. 95. Nu se pare că este acoperit de cel de deasupra. 96 atunci pentru, împotriva, abțineri se respinge. 97 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 113 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Următorul este acoperit, deci continuăm cu 115 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 117 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 118 pentru, nu este acoperit și el. Deci compromisul F acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul G pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul H pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 137 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 143, nu, 141 pentru, împotriva, abțineri. Cred că va trebui să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 142 pentru, împotriva, Abțineri, va trebui să verificăm din nou, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. A fost respins. 143. Textul original trebuie să fie supus votului. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Acum 143. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul I. Pentru împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul uh, sustenabilitate <laughs> și eu aș avea puțină nevoie de sustenabilitate acum. Cine este pentru împotriva abține se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. 167 este acoperit, deci compromisul aliniatul 13. Chiar îmi greunați viața acum. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 176 este acoperit, deci 177 pentru, împotriva abțineri se respinge. 178 pentru împotriva abțineri. Cred că va trebui să verificăm. Haideți să verificăm. Vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins 179 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul M. Împot pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, însă vom verifica pentru că am văzut câteva mâini ridicate ciudat. Des- vă rog, votați. In fact, I can now see it's overwhelmingly adopted, but close the vote. That's 30 in favor. 184. 184. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 186 pentru, împotriva abțineri respins, 187 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 188 pentru, împotriva abțineri respins, 189 pentru, împotriva abțineri, va trebui să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 190 pentru, împotriva, abțineri, respins. 191 pentru, împotriva, abțineri, respins. 192 textul inițial aliniatul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm din nou. 192 s-a deschis votul. Nu, nu a fost foarte clar de aici de sus. S-a închis uh, votul, se respinge. 193 pentru, împotrivă. Va trebui să verificăm și acest vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul N. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri. Compromisul O pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 226 pentru, împotriva, abțineri respins, 227 pentru, împotrivă, abțineri respins, 204 pentru, împotrivă, abțineri respins, vom verifica, 204, să deschizi votul. S-a închis votul. Respins. 206, 216 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul R pentru, cu amendament oral am impresia, sunt uh, obiecții la amendamentul oral, două amendamente orale. Deci trebuie să votăm aceste amendamente oral separat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica. Deschidem votul pe acest prim amendament oral. S-a închis votul. Amendamentul se adoptă. Acum trecem la amendamentul 2 oral. Cine este pentru? Potrivă? se adoptă. După aceea votăm uh, întregul compromis, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă acest compromis. Nu prea văd cine ridică mâinile de la PPE. Sunt sigur că cineva poate să vă înlocuiască. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. textul inițial, aliniatul 21, pentru, împotrivă, abțineri, 230, pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica amendamentul 230. S-a deschis votul. S-a închis votul. Am verificat, uh, respins Vă rog să indicați clar care este votul. La trimiteri, uh, amendamentul 1 pentru, împotrivă, textul original se adoptă, amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Văd foarte puține mâini ridicate, așadar vor trebui să verificăm electronic. 4. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, 6 pentru împotriva abțineri respins, textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, numărul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, numărul 9 cine este pentru împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru împotrivă, abțineri, respins, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original la trimiterea 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, respins. Compromisurile. Cine, compromisul S. Cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împot, pentru, nu văd mâinile alte. Cine este pentru, împotriva, vom verifica. 27 electronic. Close the vote. Votul s-a închis. Respins textul inițial pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul U pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, compromisul V se adoptă, amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, respins. Textul inițial pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul Y pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri respins. Textul inițial pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru, împotriva abțineri, va trebui să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă, avem un vot cu apel nominal asupra întregului text modificat. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul cu 39 pentru 2 împotrivă, 3 abțineri. Mulțumim raportorului. Trecem la votul final din această dimineață. Uh, raport al domnului Torvalds uh, în legătură cu Uniunea Bancară. Compromisul A. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56. Pentru, împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul F pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul G pentru, împotriva abțineri se adoptă, Compromisul H. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm. S-a deschis votul pe amendamentul 92. S-a închis votul. Respins. Textul inițial. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, respins. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 118, pentru împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă compromisul N. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, am, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, împotrivă, se adoptă compromisul Q, se adoptă amendamentul 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 141 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 143 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul R pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 153 pentru, împotrivă, va trebui să verificăm amendamentul 153. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. Compromisul RA pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri respins. 171 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Okay, it's fairly obvious it is rejected from... E foarte clar că a fost respins 170 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă textul inițial de la aliniatul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 183 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 184 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 186 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Textul inițial de la uh, trimiterea 1. Deci votăm în bloc trimiterile 1, 2, 3 și 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament, trimiterea 5, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul inițial pentru, împotrivă, adoptat. Trimiterea 6 și 7 în bloc pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trimiterea 8, amendamentul 4 Trimiterea 8, textul original, îmi cer scuze, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trimiterea 8A, amendamentul 4, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul inițial de la Trimiterile 9 până la 11 în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Nu, îmi cer scuze, luăm în bloc amendamentele 6 până la 10. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la considerente. Amendamentul 11. Avem un amendament 10 sau nu? Nu. Deci, la amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. să deschis votul. Vote is closed. Votul s-a închis. Respins. Textul original, nu?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 se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm din nou. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Textul original nu trebuie să-l votăm, prin urmare trecem la 26 pentru, împotrivă, abțineri respins. 27 pentru, împotriva, abținerii, respins. Textul original pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri. Din nou, verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 27 de voturi pentru, se adoptă 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 29 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. 30 devine caduc. 31 pentru, împotrivă, abțineri respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Respins, aveați, aveați dreptate. Votul s-a s-a închis 35 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Trecem la propunerea comisiei. I apologize. Îmi cer scuze, citeam ce e scris pe hârtiuța din fața ochilor mei, nu spun ceea ce ar, fi, ar uh, trebui să spun, îmi dau seama că sunt un eșec complet, lamentabil, deci uh, avem un, nevoie de un vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Mai sunt uh, două voturi pe care le așteptăm. Unul este al meu. Votul s-a închis. Se adoptă cu 35 voturi pentru, 5 împotrivă, nicio uh, abținere. Felicitări raportorului. Suspendăm acum ședința Econ pentru 5 minute. Ne vom revedea cu, alături de colegii de la Comisia pentru Bugete la orele 11 și vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă pe parcursul acestei sesiuni de vot.